care se ascund în diverse mașini, în porbagaje, sunt persoane, sunt copii care sunt aici aduși prin contrabandă. În Suedia, uh, eu știu, există transport de combustibil fraud, care se face fraudulos. Este important ca imediat să punem capăt acestor acte dacă vrem cu adevărat să luptăm împotriva poluării și împotriva degradării mediului. Este foarte important ca în cele din urmă să acționăm și dacă nu suntem gata, atunci pe bună dreptate înseamnă că suntem ipocriți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Georgiu, un minut. Doamna von der Leyen, V-am ascultat cu atenție și ne-ați reamintit care este situația în ziua de astăzi. Trebuie să colaborăm, să ne unim eforturile pentru a-i susține pe cetățenii europeni care au nevoie de un stat providență, de respectarea drepturilor lucrătorilor. Da, societatea trebuie să fie consolidată din nou. În urma crizei bancare, în Europa sunt probleme foarte grave dar uh, s-au spus și tot felul de lucruri despre ce se întâmplă cu Erdogan, cu efectele politicii lui asupra Ciprului și de asemenea să vorbim despre ce se întâmplă în Siria la summit. Vedem uh, că resursele din această regiune sunt jefuite. Cum putem să întoarcem spatele? Cum putem să spunem că Erdogan este partenerul nostru strategic? vorbim despre o situație a migranților, migranții sunt oameni, oameni care au suflete, care își pierd viața în drumul spre Europa și vreau, vreau să vă rog să mă ascultați cu atenție, doamna președinta Consiliului. Nu cred că Erdogan este partenerul nostru, e o, e o rușine ce se întâmplă și acest lucru aduce prejudicii Europei. Președinta, dragi colegi, vreau să vă rog, respectați timpul alocat pentru că în acest moment s-ar putea să nu mai avem timp pentru catch the eye și poate și viața mea va fi în pericol dacă nu mai permit catch the eye-ul, dar asta e situația. Urmează domnul Radiciopski un minut. Vážení kolegovia, osobne som presvedčený, že je potrebné Dragi colege, dragi colegi, eu sunt convins că trebuie să aducem tribut uh, poporului britanic, domnului Farage și colegilor nostru, noștri de la Partidul Brexit, să le mulțumim pentru că ne-au arătat drumul cel bun. Ne-au arătat pe ce drum trebuie să meargă o Europa civilizată, contemporană. Regatul Unit nu părăsește Europa, părăsește o instituție nedemocratică. Iar eu, personal, sunt convins de faptul că Uniunea Europeană, în viitorul apropiat, va deveni dintr-o comunitate de state independente, suverane și pașnice care colaborează, Uh, se va destrăma, pentru că statele noastre nu pot fi și nu trebuie să fie guvernate în mod nedemocratic din Bruxelles. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caspari, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați colegi. Comisia Europeană și doamna președinte von der Leyen au prezentat un program foarte ambițios. Și tocmai, despre, tocmai de asta avem nevoie. Curaj, orientare, idei, conducere. Vă mulțumesc, doamnă von der Leyen, pentru propunerile dumneavoastră. Exact de asta avem nevoie în Europa. Asta poate să ducă Europa înainte. Dar, pe de altă parte, avem Consiliul. Și, dragă președintele Consiliului Michel, în ultimul mandat, Jean-Claude Juncker a avut idei minunate, chiar multe. Problema noastră a fost că în perioada trecută atât de multe idei nu au putut să ajungă la un bun sfârșit pentru că în Consiliu nu s-au luat decizii, pentru că s-a tărăgănat, s-au tărăgănat dosare pentru că au fost state membre care au blocat situația și pentru că nu ați reușit să schimbați modalitatea de luare de decizie. Cât de multe state, cât de mulți cetățeni um, acum trebuie să se îngrijoreze pentru că Consiliul nu a reușit să ia deciziile bugetare. Câte tone de dioxid de carbon nu au putut fi economisite pentru că ne lipsesc toate aceste programe în momentul de față. De aceea, vă rog, fiți ambițios și puneți în mișcare Consiliul pentru că avem nevoie de mișcare în Europa. Madam Dali, one minute. Doamna Dali, un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sper că liderii europeni uh, se vor angaja pentru 2050, însă Polonia a refuzat să semneze și asta nu se numește unanimitate, chiar dacă așa îi spune Consiliul. Uh, și sper că este doar o chestiune de timp. Sper ca toate statele membre uh, să fie angajate. Asta dincolo de citate mm, uh, sofisticate în fața agențiilor de presă. Sper că veți avea curajul să puneți capăt acestei tranziții cu măsuri ambițioase încă de pe acum și să nu lăsați o serie de state membre mari să dea direcția. Pactul ecologic este un pas bun în direcția potrivită potrivite, dar dacă Consiliul crede că acesta este pasul înainte și dacă statele membre cred că acesta este pasul potrivit, trebuie să aloce și bani pentru asta. Știm că există provocări, dar cu provocările vin și oportunități. Și dacă suntem uniți și concepem o cale înainte, atunci uh, trebuie să lucrăm între toate instituțiile. Mulțumesc, uh, doamna Haier. Mulțumesc, doamna președintă. 203 miliarde este cifra care separă statele noastre de buget. Finlanda a multiplicat aceste despărțiri. Nu satisface nici majoritatea de state, nici uh, minoritățile care vor mai puțin. Ca și iar ambițiile Comisiei sunt extrem de importante pentru secolul 21. Problema e de unde facem rost de bani. Domnule președinte Michel, șefii de stat Domnule președinte Michel, șefii de stat și de guvern v-au dat această răspundere de a rezolva quadratura cercului. Nu știu dacă o să reușiți. La primul schimb de aseară a fost foarte fructuos și e de bun augur și suntem gata să mergem alături de dumneavoastră. Parlamentul are această răspuns la o ecuație de gradul 27. Europa are nevoie de autonomia financiară. Uniunea are nevoie de resurse proprii noi care să contribuie la politicile noastre și e bine la această intersecție să se adune statele, Comisia și Parlamentul European. Resursele proprii nu le vor unele state, nu sunt problema, dar sunt soluția. De aceea nu o să ne dăm acordul fără a face progrese în acest domeniu. Mulțumesc! Doamna Dowding, un minut și jumătate. Mulțumesc. Din păcate, pentru noi toți care credem că Uniunea Europeană oferă cel mai bun viitor pentru Regatul Unit și restul Europei, acum trebuie să facem față realității Brexitului. Săptămâna trecută, Consiliul European și-a reiterat angajamentul pentru um, condiții egale, standarde egale în ceea ce privește relațiile comerciale între UE și Regatul Unit. Însă Regatul Unit și guvernul deja amenință să-și încalce angajamentul. Acum în Regatul Unit există un risc grav pentru drepturile lucrătorilor și protecția mediului în ceea ce privește supravegherea parlamentară a acordurilor comerciale și, din nou, un risc uh, legat de un Brexit fără acord la sfârșitul um, anului viitor. Acest uh, Parlament uh, demonstrează că tot ce se poate realiza atunci când națiunile lucrează împreună, prin cooperare, reprezentând cetățenii împotriva intereselor corporațiilor globale și în confruntarea uh, problemelor precum injustiția socială și problemele ecologice. Uh, cetățenii Europei se uită la guvernele lor pentru a-i proteja împotriva intereselor milionarilor și corporatiștilor și corporațiilor. Mulți uh, dintre noi în Regatul Unit ne vom uita la ce e mai bun în Uniunea Europeană pentru a ne arăta direcția pentru a face față acestor provocări. Mulțumesc, domnul Vilimski, un minut. Mulțumesc, uh, Domnilor și domnilor, am ascultat toate expunerile și am impresia că pentru dumneavoastră nu există niciun fel de criză monetară în Europa, nu este o criză pe piața muncii, nu este o criză a economiei, a migrației, nu există decât criza climatică. Bine, hai să vorbim despre criza climatică. Data trecută, la Strasburg, această criză a fost numită o urgență într-o rezoluție isterică din punctul meu de vedere, dar care a obținut majoritatea. Dar ce nu se înțelege? Că în nomenclatura europeană, apoi toată lumea s-a urcat frumos în avion și s-a întors acasă. Bun. Poate dacă ați putea să arătați rezultate, ar fi ceva. Uh, să reduceți odată aceste două sedi ale Parlamentului la unul, fie la Bruxelles, fie la Strasburg, să nu mergem înainte cu acest, cu acest circ uh, de mutarea sediului în fiecare lună. Dacă mergeți în garajul uh, pentru eurodeputați, să vedeți câte mașini uh, grozave care consumă foarte mult uh, combustibil și poluează foarte tare. Nu mi se pare că acești eurodeputați se îngrijorează foarte mult schimbările climatice. Domnul Epping, un minut. Eh, Mulțumesc, doamna președinte, domnule Michel. Ne cunoaștem. Ați fost dezamăgit eh, de Madrid și înțeleg acest lucru. 27 de mii de participanți n-au putut să ajungă la un acord. Care este amprenta ecologică? E vorba de 100 de mii de tone de CO2. Acest, uh, această conferință va avea loc la Glasgow anul viitor și, bineînțeles, sunt foarte mulți care sunt împotrivă. Doamnelor și domnilor, avem impresia că este o formulă care merge de colo-colo. Iar emisiile de CO2 ale acestei călătorii a piloților de Formula 1 este inferior valorii celor de la COP și Formula 1 o să fie și ea neutră din punct de vedere al carbonului, să nu mai organizăm aceste conferințe costisitoare, să luăm exemplu la Formula 1. Mulțumesc! Un minut, două, domnul Farah. După trei ani și jumătate de lipsă de onestie, vom pleca din această închisoare a națiunilor la sfârșitul lui ianuarie. Și nu vom deveni o țară terță, cum am auzit în această dimineață. Nu, vom deveni o națiune independentă care se autoguvernează și vă puteți amăgi în această catedrală, în această dimineață. Dar oamenii nu vor să fie conduși, uh, guvernați de birocrați fără chip, precum Michel și von der Leyen. I-ați auzit mai devreme ce au zis? Ați fost respinși. Este o veste bună că în Polonia sondajele de opinie arată că majoritatea polonezilor cred că ar fi mai bine în afara Uniunii Europene. Brexitul este începutul sfârșitului acestui proiect. Noi uh, suntem uh, conducătorii, uh, deschizătorii de drumuri și uh, către un grup de state europene care vor fi prieteni independenți, dar nu conduși de această bandă. Um, nu este un mod bun uh, să vă faceți uh, prieteni uh, dacă vorbiți așa. Puțin respect totuși pentru membrii acestui parlament și pentru echipele noastre de aici. And as I have the chair, pentru că dețin președinția, să știți că cu toții avem un chip și cei pe care îi deschideți ca fiind fără chip uh, au uh, fost uh, în prima linie făcând față problemei Brexitului și de aceea vreau să apăr această instituție și pe colegii mei. Domnul Olbricht, un minut. Thank you, Madam President. Uh, I just... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că eu vin din Polonia și sunt foarte surprins de ce am auzit despre cetățenii mei din Polonia, că vor să părăsească Europa. E o noutate pentru mine, poate că trăiesc în altă țară. Domnule președinte, am trei observații de făcut, trei comentarii. În primul rând, vreau să îmi exprim imensa recunoștință pentru că dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului European, ați stat cu noi aseară și ați negociat următorul cadru financiar multianual. Este un semn de cooperare foarte concret. În al doilea rând, vreau să mă exprim recunoștința față de Consiliu pentru faptul că nu ne-a închis ușa în nas după propunerea președinției finlandeze. Pentru că, sigur, acesta este un punct de plecare, dar nu reprezintă un fundament bun pentru uh, munca noastră viitoare. Deci e foarte bine că nici Consiliul nu a considerat că gata, s a făcut, uh, s-a făcut treaba și că trebuie să continuăm să muncim. Și în al treilea rând, o decizie politică foarte importantă, mă refer la Brexit. Și aceasta are și consecințe financiare foarte importante. Mulțumesc, președintă Rezultatele alegerilor din Marea Britanie arată clar că în Camera Comunelor există o majoritate pentru a, aborda, a aproba acordul de retragere și pentru a concluziona Brexitul la sfârșitul lunii ianuarie. E un moment trist în istoria Europei, dar este și alegerea democratică care trebuie respectată și arată că domnul Farage nu are dreptate când spune că Europa este o închisoare a națiunilor. Datoria noastră acum este să ne concentrăm pe viitorul comun, ceea ce înseamnă să negociem cu Regatul Unit un acord prietenos și corect, un acord economic, o relație economică corectă care să servească intereselor comune și care să garanteze integritatea pieței unice și nivelul nostru de protecție a muncii, protecție socială și protecția mediului. Este cheia negocierilor noastre și doar la sfârșitul anului 2020 o să știm dacă scenariul unui Brexit fără acord a, a dispărut. Dar acum, dacă ne gândim la viitorul nostru comun, trebuie să avem în vedere așteptările cetățenilor noștri și ideea unei conferințe privind viitorul Europei și privind pactul ecologic. Sunt idei importante, dar există și acolo niște mici probleme legate de negocierea CFM-ului finalizarea Uniunii Bancare, finalizarea Uniunii Monetare, care ar trebui să ne amintească că trebuie să facem mai bine pentru a face față provocărilor Brexitului. Îmi pare rău, vreau să spun că sunt foarte multe cereri pentru Catch the Eye. Nu spun că nu o să luăm pe multă lume, dar vreau să vă spun că nu o să-i luăm pe toți. Doamna Lecinga este următorul vorbitor, un minut. Thank you. Mulțumesc. După cum au spus mulți colegi, alegerile din Regatul Unit ne-au oferit o claritate tragică privind Brexit. Johnson nu a obținut majoritatea voturilor. Mulți cetățeni britanici au votat pentru partide care se opun uh, partidului său, însă acum Brexitul se va întâmpla pe 31 ianuarie. Eu uh, sunt recunoscătoare uh, eforturilor Consiliului și domnului Barnier în mod deosebit pentru disponibilitatea de a menține relații cât mai apropiate și sunt îngrijorată de impact impactul uh, acest acestui uh, acord asupra activității de cercetare și dezvoltare, pentru că uh, s-au făcut foarte multe progrese în domeniul științific și tehnologic în beneficiul întregii lumi. Știu că instituțiile europene sunt îngrijorate că Regatul Unit va încerca să submineze standardele privind drepturile lucrătorilor și protecția mediului și împărtășim aceste îngrijorări. Noi, în Regatul Unit, vom încerca să facem tot posibilul pentru a menține drepturile lucrătorilor atât de esențiale și standardele de protecție a mediului. În fine, vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul sprijinul um, acordat acelora dintre noi din Regatul Unit care s-au luptat să rămână. Noi credem că Regatul Unit ar fi avut un viitor mai bun în Uniunea Europeană și, uh, domnule Farage, să știți că aceste instituții democratice sunt fantastice și sperăm că într-o zi ne vom întoarce. Mulțumesc! Un minut, uh, domnul Andresen einigung zur Klima Mulțumesc. Uh, Clima, neutralitate climatică pentru 2050, avem un acord. Domnule Michel, am auzit acest lucru și m-am bucurat. E un pas în direcția bună. E o mare uh, reușită pentru toate protestele de vineri pentru uh, viitor, pentru clima. Dar ce se va întâmpla cu acest obiectiv în situația în care cadrul financiar multianual ne așteaptă cu niște compromisuri foarte grave? Nu vom putea să formăm viitorul Europei cu, uh, dacă nu avem suficienți bani. 25% investiții pentru climă, ei bine, Pactul Ecologic European nu are decât uh, să eșueze, nu are cum să aibă succes. Și foarte multe, uh, foarte multe companii care s-au implicat în dezvoltarea de tehnologii verzi vor pierde. E clar că trebuie să se îmbunătățească infrastructura, infrastructura e clar că e necesar să se îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor. Foarte multe trebuie făcute, dar toate astea trebuie să fie și finanțate. Doamna von der Leyen, trebuie să acord, a, asigurăm cadrul financiar pentru noul pact ecologic. Haide să facem acest lucru. Dacă nu, nu vom reuși niciodată. Vă mulțumesc. Doamna Bizot, un minut. Mulțumesc, domnule președ... doamna președintă. Europa este din ce în ce mai mult sclava băncilor. Comisia, Consiliu arată acest lucru. Europa franco-germană care analizează diverse acorduri privind migranții, dar nu există pentru că e de Europa franco-germană dorește să se ridice pe spatele italienilor. Există un guvern care a, a fost construit acolo la, în Europa pe, baza, pe spatele Italiei. Ca și cu guvernul Monti, când ați vrut să băgați mâna în buzunarele italienilor dar nu puteți să călcați în picioare drepturile populației noastre, ale poporului nostru, birocrații de la Bruxelles, ar fi bine să vă luați bagajele și să plecați, pentru că foarte curând italienii o să vă trimită înapoi acasă pentru totdeauna. Mulțumesc, domnul Ovanov, President Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă colegi. Filozofia din spatele pactului ecologic merită tot sprijinul nostru. Avem nevoie de o transformare durabilă și realistă pentru a face față provocărilor climatice, iar Consiliul, în concluziile sale, spune pe bună dreptate că cercetarea și inovația și uh, dezvoltarea sunt absolut necesare. De altfel, uh, și uh, comisara Feștagăr a spus acest lucru săptămâna aceasta. Trebuie să facem față schimbărilor climatice prin evoluții tehnologice. Iar acest uh, pact ecologic are însă probleme de finanțare. Sunt foarte multe necunoscute în această ecuație. Avem nevoie de mai multe credite pe lângă cele 350 de milioane de euro prevăzute pentru atingerea obiectivelor uh, pentru 2030. Trebuie să vedem care sunt măsurile de, de finanțare. Președintele Michel a spus și îl citez că uh, Cadrul financiar multianual trebuie să fie finalizat în strânsă colaborare cu, cu Comisia și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că și Parlamentul este important pentru a ajunge la acest compromis. Mulțumesc. Un minut, domnul Montit. Thank you. As sure as eggs is eggs. Mulțumesc. Un lucru e sigur, e ultimul meu discurs aici. Sunt scoțian, sunt britanic și rămân european. Și poate că stați acolo și mă priviți fix și cu vă îndoiți de ce uh, spun, însă eu am sprijinit membrii solidari noștri în anii 80. Am lucrat pentru căderea zidului Berlinului și cortinei de fier. Acest loc este opusul a unui bun european. Este, lucrează împotriva diversității culturilor și economiilor noastre toată acea, acest, uh, această asociație de studenți uh, care se crede ei foarte virtuoși nu face decât să vrea să um, facă pe toată lumea la fel într-un mare uh, amestec um, care nu ajută la nimic. Plecăm și ne bucurăm, nu datorită lui uh, Dan Hannan și altora, ci datorită partidului Brexit este întrerupt vorbitorul. Domnul Bogdan. Domnul Bogdan are cuvântul. Președinte, Sorry, just, just a moment. Just a moment. România Sorry, just a moment. respinge criterii. Could we stop the dog whistles, please, colleagues? And being Irish, I... Putem opri uh, fluieratul? Uh

că mă bucur că Consiliul European a decis să susțină obiectivul unei neutralități uh, climatice a Uniunii Europene până în 2050, pentru că această problemă este una gravă și e nevoie de acțiune din partea noastră, de acțiuni urgente. Țările din întreaga lume nu au uh, reușit să ajungă la un acord și mulți dintre noi am fost dezamăgiți de asta de aceea este cu atât mai important pentru noi să avem un cel comun, să avem Uniunea Europeană neutră din punct de vedere al impactului asupra climei. Este ceea ce s-a spus la acordul de la Paris, asta înseamnă o tranziție către uh, neutralitate climatică, dar în practică ce înseamnă acest lucru? Înseamnă noi ocazii, noi oportunități, noi modele de afaceri, noi piețe și noi tehnologii. Deci, bineînțeles, noi oportunități și un nou drum spre viitor. Tranziția climatică trebuie să fie inteligentă și trebuie să fie echitabilă. Trebuie să ne asigurăm că uh, cu toții împreună promovăm această agendă. Ne dorim ca Uniunea Europeană să fie prima, uh, primul continent uh, climatic. Mulțumesc, doamna Șalandova. Un minut. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, după COP25 de la Madrid, Europa este una dintre puținile regiuni din lume care este dispusă să lupte împotriva schimbărilor climatice. Acest lucru trebuie să se schimbe, trebuie să facem mai mult pentru a încuraja pe cei din afara Europei să își joace propriul rol. China, de exemplu, nu mai trebuie să fie uh, definită ca o țară în curs de dezvoltare. Europa nu poate salva planeta singură. Republica Cehă este dispusă să își joace propriul rol și să-și aducă propria contribuție pentru climă, dar vom avea nevoie de ajutor. Uh, fondul pentru o tranziție justă nu trebuie să fie o uh, reutilizare, reutilizare a fondurilor de coeziune. Fondurile propuse sunt o idee bună, dar fără uh, fonduri private, nu se, vo, nu se va putea face ce este nevoie în țări precum Cehia, Slovacia și altele, um, țări care vor avea dificultăți în a-și uh, atinge obiectivele și a-și menține economia. Mulțumesc, doamna Philips, un minut. Văd că Parlamentul European deja a început să-și reducă emisiile și iată că sunt mai mulți uh, cetățeni în tribună decât noi aici în căpere și mai pretinde să și avem încredere în acest proiect. Ce penibil! Timp de trei ani de zile oamenii au refuzat de aici, Parlamentul a refuzat să acceptați realitatea, ne-ați tiranizat, ne-ați terorizat, n-ați acceptat Brexitul și iată că, în sfârșit, așteptați ca poporul britanic să se răzgândească. E uite că v-ați înșelat. Oamenii nu trăiesc în bula voastră comunitară și nu acceptă minciunile tuturor fanaticilor și istericilor UE și în ciuda tuturor stădanilor voastre, iată că Brexitul se va dovedi a fi un uriaș succes. Regatul Unit are acum cu adevărat influență de negociere și sper sincer că Boris Johnson o să vă spună găștii voastre că puteți să renunțați la regulamentele voastre și la stilul vostru și o să fim, să susținem libertatea. Nu numai că o să fim liberi, dar vom prospera. Nu ați acceptat inevitabilul Uniunea Europeană ar trebui să se uite și să vadă cum Regatul Unit devine cu adevărat o țară cu adevărat democratică de anvergură mondială. Dacă nu fiți atât la ce vă spun, toți federaliștii or să vad, o să vedeți că proiectul vostru peni, penibil va ajunge în lata de guna istoriei. Și un uh, Crăciun uh, brexitez fericit. Mulțumesc, doamna, tot timp de un minut. Să ne masot tisztelt elnök asszony! doamnă președinte salut faptul că liderii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord prin care să ne asigurăm că până în 2050 Uniunea Europeană devine neutră din punct de vedere al impactului asupra climei. Din punctul meu de vedere, mai trebuie făcuți niște pași, însă înainte de asta trebuie să ne punem de acord asupra unor principii. Și cel mai uh, uh, important uh, ar fi să nu sancționăm uh, persoanele private, ci companiile cele mai și, și țările uh, cele mai poluante. Uh, acest cost așadar nu ar trebui să fie o povară a familiilor. Nu trebuie să ajungem la o situație în care prețul la alimente este în creștere pentru că aceste costuri afectează um, cel mai mult um, um, familiile vulnerabile și astfel nu am face decât să uh, creștem uh, discrepanțele în Uniunea Europeană. Ne dorim așadar o reducere drastică a emisiilor și asta trebuie să ne permită să ajungem la o neutralitate tehnică și uh, de mediu. În același sens, Ungaria trebuie să contribuie și ea la acest proces de atingere a obiectivelor, ceea ce și facem deja de uh, decenii. Mulțumesc, doamna Marquez, un minut. Președinte, vou deixar aqui umas breves palavras. Mulțumesc, doamna președinte. Câteva cuvinte pe scurt în ceea ce privește concluziile Consiliului European în referitoare la uh, cadrul financiar. A durat mult timp pentru ca liderii să ajungă la o decizie cu privire la acest cadru. A fost o oportunitate pierdută pentru liderii europeni să ajungă la un acord asupra unui buget esențial pentru Uniunea Europeană. Acum lucrurile depind de președintele Consiliului. El trebuie să facă ce nu s-a făcut până acum. Reuniunea de ieri și inițiativa cu președintele Sassoli a fost un prim pas în direcția potrivită. Aș dori să amintesc că Parlamentul este dispus să negocieze și este pregătit din noiembrie anul trecut. Acordul pentru cadrul financiar multianual necesită un acord uh, politic în ceea ce privește resursele proprii pentru finanțarea Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, propunerea Consiliului, care este pe masă, este inacceptabilă. Ne dorim un buget pentru ianuarie 2020, dar nu vom face compromisuri prea mari. Mulțumesc, domnul Kelleher. Uh, the British election... Alegerile britanice au reprezentat o victorie hotărătoare și foarte limpede a conservatorilor. Acum Regatul Unit va ieși din Europeană ca urmare a faptului că se va trece de Parlament acest acord de retragere și va ieși din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie. În egală măsură există și măsuri de protecție în acest acord ca să nu există o frontieră terestră în Irlanda de Nord, însă trebuie să avem foarte mare grijă, domnule Barnier, și să ne asigurăm că orice fel de propuneri se vor face și după acest acord de retragere, să ne asigurăm că nu se va trage o frontieră pe teritoriul Irlandei. Acordul acordul din Vinerea Mare trebuie să fie susținut, iar drepturile cetățenilor da, la uh, demnitate, stimă și la cetățenie europeană, trebuie să țină cont de faptul că în Irlanda de Nord mulți cetățeni doresc să-și exprime uh, identitatea ca fiind atât cetățeni irlandezi cât și europeni. Ba chiar cei mai mulți din Irlanda de Nord vor să se exprime în calitatea lor de cetățeni europeni. Această realiniere politică din Irlanda de Nord uh, ne arată că și indicatorii demografici se schimbă și că la un moment dat se vor lua alte decizii politice pe viitor. Deci trebuie să susținem și uh, să aplicăm acordul din Vinerea Mare și să verificăm toate aceste schimbări demografice pentru a ne asigura și pe viitor că știm uh, ce părere au cetățenii din Irlanda de Nord în legătură cu cetățenia lor și cu Irlanda Unită. Vă mulțumesc! Urmează domnul Memarakis. Un minut. Καλωσορίζω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Mulțumesc. Salut concluziile Consiliului European cu privire la acordul ilegal dintre Turcia și Libia. Grecia, Cipru s-au bucurat de sprijinul Uniunii Europene și este un pas important pentru stabilitate și pentru apărarea apelor europene avem în același timp și o reacție la pretențiile nefondate ale părții turce. Ca și în trecut, autoritățile din Turcia ignoră dreptul internațional, în principiu legea mării și continuă cu o strategie care bagiocorește practic orice reguli. Guvernul turc și domnul Erdogan, prin aceste provocări, vizează o militarizare a Mării Mediterane. Prin urmare, trebuie ca aceste autorități să aibă în față o voce unită a Uniunii Europene, însoțită de sancțiuni cu sânge rece, trebuie să reorientăm relațiile cu Turcia și să arătăm că Europa nu va fi un simplu spectator. Mulțumesc, doamna Bischoff. Mulțumesc. L-am ascultat pe domnul președinte al Consiliului, domnul Michel, când a vorbit despre conferința privind, conferința privind viitorul Europei și am citit și concluziile. Ce ne putem constata? Consiliul European până acum este cam lipsit de ambiții față de această inițiativă. Domnule Michel, sper că puteți contribui la o schimbare a atitudinii la Consiliu în acest nou an pe, în ceea ce privește acest subiect. Uh, conferința cu privire la viitorul Europei este o oportunitate și uh, este o oportunitate să relansăm Europa după ce ne vor fi uh, părăsit britanicii. Dar pentru asta avem nevoie de un concept curajos, ambițios și trebuie să asigurăm o participare reprezentativă a cetățenilor. Și nu e suficient să facem referire la agenda strategică sau să spunem că vom construi pe ceea ce am făcut până acum. Apelul meu este uh, ca și Consiliul să aibă curajul pentru mai multă democrație, uh, să aibă curajul să meargă mai departe și să uh, negocieze cu Parlamentul și cu, cu Comisia pentru a veni cu un concept ambițios. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Rangel, un minut. Thank you, doamnă președintă a comisiei Domnilor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că sunt cât se poate de mulțumit, deoarece constat că, iată, Comisia își sușește ideea interconectivității energetice și a prevăzut un mix între Portugalia, Spania și restul Europei la frontiera Pirineilor. Uh, și uh, chiar renunță acest lucru ca fiind o prioritate a Pactului Ecologic European, pentru că nu vorbim aici pur și simplu de chestiune pur ecologică sau economică, ci vorbim și de o chestiune geopolitică, pentru că depindem într-o mare măsură de Rusia uh, Rusia și trebuie să deschidem toate căile necesare peninsulei iberice, pentru că vorbim despre energie nepoluantă, care poate să provină din alte regiuni și iată să reducem astfel dependența noastră de Rusie. Domnule Charles Michel, domnule președinte, mă declar oricum dezamăgit referitor la lipsa de perspectivă în ceea ce privește sudul Europei. Consiliul European ar trebui să se implice și este adevărat, într-adevăr, avem nevoie de garanții. În primul rând, trebuie trebuie să-i uh, ascultăm pe cetățeni. Deci nu putem obține niște uh, rezultate să vorbim de rezultate până ce noi vom întreba pe cetățeni. Deci dacă Consiliul asta dorește, uh, bravo, noi suntem gata. Mulțumesc foarte mult, domnul Mavrides. Mulțumesc, doamnă președinte. În concluziile Consiliului, Uniunea Europeană s-a exprimat în mod unanim pentru a confirma că mm, comportamentul Turciei este ilegal în zona economică exclusivă a Ciprului. Și de asemenea în ceea ce privește memorandumul uh, de înțelegere încheiat cu Tripoli. Astăzi Consiliul și-a reafirmat solidaritatea cu țările ale căror drepturi suverane sunt încălcate. Despre ce este vorba? Uh, avem de-a face cu o ofensivă a lui Erdogan împotriva Uniunii Europene, împotriva dreptului internațional care face parte din achiul comunitar. Este vorba și despre un, o prejudiciere a intereselor strategice majore ale Uniunii Europene, mai ales în domeniul energiei din uh, Marea Mediterană. Trebuie să vorbim despre toate acestea. Uh, Consiliul a decis să se întreprindă măsuri împotriva Turciei, iar mâine noua comisie va lansa un dialog în același timp pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu Turcia. Atunci, domnul Erdogan uh, poate să uh, construiască un nou sistem jihadist în, în Libia și noi nu facem nimic. Președinta, nu putem accepta nici o intervenție spontană. Avem ceremonia premiului Zaharov la ora 12 și și îmi cer scuze celor care ar fi dorit să vorbească. Un minut are cuvântul acum doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă uh, președinte a Comisiei, domnule președinte al Consiliului. Două observații în ceea ce privește uh, rezultatele Consiliului. În primul rând, statele membre nu au spus un cuvânt despre situația din Malta și vorbim despre o crimă comandată Ehm, și mm, implicate fiind cele mai înalte niveluri eh, de la guvernare. Mi se pare rușinos. Apoi, în ceea ce privește pactul ecologic, dacă facem lucrurile corect, pactul ecologic european poate deveni motorul de creștere pentru Uniunea Europeană. Dar să facem lucrurile bine înseamnă să ne bazăm pe noi tehnologii, pe soluții inteligente. Cred că dacă facem asta, putem atinge neutralitatea climatică până în 2050 este posibil din punct de vedere tehnologic, dar trebuie să fie și rațional din punct de vedere economic. Tocmai de aceea mi-aș dori ca politicile climatice și cele concurențiale să fie strâns legate. Și mă bucur, doamnă președinte, că anul viitor, pe lângă propunerea cu privire la um, domeniul climatic, veți veni în același timp și cu uh, propunerea în domeniul industrial. Mi se pare o idee bună. Mulțumesc. Mulțumesc un minut, domnul Corbett. Mulțumesc. Pe măsură ce continuă procedura privind Brexitul, vă rog să nu pierdeți din vedere un lucru și anume că 53% au votat în aceste alegeri pentru partide care și-au dorit uh, un al doilea referendum pe acest subiect. Toate sondajele de opinie din ultimul an, în afară de unul, au arătat că majoritatea poporului britanic ar vota să rămână dacă ar exista un nou referendum, iar domnul Johnson, cu cele 43% dintre voturi, adică numai cu 1% față de ce reușise doamna Theresa May un an înainte, consideră că acesta este un mandat pentru a realiza un Brexit în condiții foarte dure și repet, în Brexit, în condiții foarte dure, pentru că dumnealui deja uh, și-a mai încălcat o promisiune și, aceea, și anume aceea de a încerca o prelungire a perioadei de tranziție pentru a permite, pentru a îngădui o perioadă de negociere și deja spune nu negociem nimic, o să fie chiar ilegal, nu-și dorește să negocieze așa cum se cuvine un parteneriat sau un acord comercial. Strategia dumnealui în negociere pare a fi, dați-mi ce vreau dacă nu mă împușcă în cap. Nu așa funcționează lucrurile și o să ajungem la un Brexit uh, dezastruos. Și în încheiere, doamnă președinte, vreau doar să susțin intervenția lui Giffer Hofstadt. Parlamentul European nu ar trebui să susțină niciun fel de acord până când drepturile cetățenilor de o parte și de alta nu vor fi garantate. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Kelly Timnamin. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vorbesc uh, la reuniunea Consiliului și să fac parte din acest uh, foaie de parcurs al Uniunii Europene pentru viitor. La reuniunea noastră de grup de aseară am vorbit despre ceea ce se va întâmpla în următoarele 12 luni. Cred că avem ceva clar, cum a spus uh, domnul Corbett. Trebuie să existe bunăvoință și cooperare, altfel uh, rezultatul nu va fi cel scontat. Și fac un apel pentru a se respecta uh, termenele necesare și pentru a spune că drepturile, respectarea drepturilor în cadrul Brexit este mai importantă decât pur și simplu realizarea Brexitului și sper că toate statele membre care rămân în Uniunea Europeană se vor asigura că vom avea un buget uh, uh, bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, aici se încheie lista de vorbitori și îi dau cuvântul acum domnului Michel Barnier, care este negociator șef pentru Brexit. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre asta uh, și și doamna von uh, der Leyen um, s-a referit uh, la Brexit și tocmai de aceea am să încerc să vă răspund. Este prima dată când Parlamentul dumneavoastră dezbate Brexitul știind că va avea loc într-adevăr pe 31 ianuarie. Și spun asta cu foarte mult respect, cu înțelegere Um, i-am ascultat pe Irace Garcia Perez, pe Dacian Ciolo și pe mulți dintre dumneavoastră care s-au exprimat pe acest uh, subiect. Mulți dintre dumneavoastră în acest hemiciclu și-ar fi dorit ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Îmi exprim de asemenea respectul pentru alegerea britanică și am făcut-o de la bun început. Iar responsabilitatea noastră, stimați uh, doamnelor și domnilor deputați, uh, responsabilitatea, misiunea noastră a fost să respectăm uh, majoritatea exprimată de poporul britanic și să organizăm retragerea mm, ordonată în interesul cetățenilor și privind spre viitor prin intermediul unui tratat, iată-l, îl cunoașteți foarte bine, deoarece l-am construit împreună. Doresc să mulțumesc uh, Comitetului de Coordonare de Pilotaj pentru Brexit și în special lui Giefer Hofstadt pentru munca pe care uh, a depus-o. Acum uh, trebuie să privim înspre viitor și doamna președinte von der Leyen aici în noiembrie a spus că oricare ar fi Uh, viitorul, uh, legăturile și prietenia între popoarele noastre rămân indestructibile. Acesta trebuie să fie uh, ideea ce ne va ghida în perioada următoare. Să continuăm într-un mod ambițios și bazat pe respect să ajungem la un acord cu Regatul Unit și să definim viitoarea relație. Relația va avea un pilon uh, economic și cu domnul Hogan și cu ceilalți comisari sub uh, autoritatea președintei vom lucra la asta și un parteneriat strategic. Vom uh, coopera cu domnul Borel și cu ceilalți comisari. Regatul Unit va rămâne o țară prietenă, aliată, un partener și va trebui ca această alianță, această prietenie să fie tradusă în noi tratate. Aș dori să vă amintesc că mm, cadrul pentru această viitoare relație este deja definit foarte pre, în mod foarte precis în cele 36 de ultime pagini din uh, acest document. Declarația politică este comună, fiecare cuvânt contează, fiecare cuvânt a fost uh, aprobat de noi și de Boris Johnson. Și încă o dată, fiecare cuvânt contează. Ce poate să ne limiteze nivelul uh, ambiției? Două lucruri. În primul rând, timpul, timpul de ca, uh, timp de care avem nevoie pentru a traduce ambiția în texte, în tratate și, doi, divergențele ce pot exista între interesele noastre și obiectivele noastre. Și, bineînțeles, va conta și răspunsul pe care îl va da Regatul Unit la o întrebare. Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, respectăm acest lucru, nu părăsește Europa. Uh, dar întrebarea este în ce măsură dorește Regatul Unit să se îndepărteze de modelul nostru de reglementare. Aceasta este întrebarea esențială și Răspunsul Regatului Unit va determina nivelul ambiției noastre. Avem trei uh, elemente la care trebuie să lucrăm. În primul rând, încheierea procesului de ratificare pentru acordul de retragere, în al doilea rând, punerea în aplicare a acestui acord în, în toate dimensiunile sale și nu este ceva neglijabil, uh, în primul rând pentru cetățeni ale căror drepturi scrise în acest text trebuie respectate, și um, doresc să amintesc, doamnă președinte, uh, și spun și lui Sean Kelly și domnului Kelleher, Irlanda de Nord, uh, aici trebuie aplicat acordul. În al treilea rând, viitorul, noile negocieri uh, într-o perioadă strict limitată. L-am ascultat pe premierul britanic spunând că nu dorește să solicite prelungirea perioadei, o prelungire a perioadei de tranziție. Ea este posibilă, este posibilă până în 30 iunie această prelungire de, de comun acord, ceea ce înseamnă că ambele părți pot spune da sau nu până în 30 iunie. Însă, timpul este limitat și, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, în acest timp limitat nu vom putea face tot, însă vom putea, vom face tot ce e posibil. Nu putem face tot dar vom face tot ce putem. Dacă vrem să creăm această nouă relație, să definim această nouă relație, va trebui să continuăm și după perioada de tranziție, la finalul lui 2020, să continuăm, deci să cooperăm și să negociem. Îmi asum un ultim angajament. Sub autoritatea președintei von der Leyen și cu încrederea președintelui Consiliului European, Vom continua să lucrăm pe baza aceleiași metode, transparența, franchețea, dialogul, împreună cu toți comisarii implicați și cu serviciile comisiei. Aș dori să închei spunându-i uh, ceva domnului uh, Michael Ivor, care s-a exprimat și a spus că este mândru că este britanic. Bineînțeles, înțelegem, respectăm această mândrie, însă Stimate domnule deputat, cu toții suntem mândri că suntem patrioți. Cu toții. Și nu ne dați dumneavoastră lecții de patriotism. Singurul lucru pe care doresc să-l spun este că noi, pe lângă faptul că suntem patrioți și mândri că suntem patrioți, noi credem că patriotismul astăzi și mâine va fi mai puternic pentru că um, este completat de uh, acțiunea uh, europeană și de mândria și de a fi europeni. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum ultimul uh, vorbitor, președintele Consiliului European, domnul Michel. Madame la présidente, chers Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru diferitele mesaje care au fost adresate și pentru toate opiniile ridicate. În primul rând, clima. Într-adevăr, aceasta a fost miza principală a summitului european de săptămâna trecută au fost uh, exprimate multe elemente de încurajare, însă înțelegem tot ce ne mai rămâne de făcut și mai ales necesitatea de a ne pregăti pentru uh, următoarele, uh, următoarele etape și împreună cu Comisia vom face evaluarea necesară pentru a continua progresele în acest domeniu. Un alt element, într-adevăr, săptămâna trecută Consiliul European a făcut un pas important în ceea ce privește această decizie unanimă a neutralității climatice pentru 2050. Asupra implementării însă vom reveni în uh, luna iunie în cadrul Consiliului European pentru că s-a considerat de către un stat membru că e nevoie de o perioadă puțin mai lungă. Apoi, pentru a fi credibili și realiști, uh, partea de finanțare este esențială și vom lucra la ea în următoarele luni și nu numai în uh, cadrul dezbaterilor privind viitorul buget european. Apoi, poziția puternică a autorităților europene prin noul pact ecologic și prin acest angajament de neutralitate climatică oferă un mandat clar în plan internațional, mai ales în cadrul summitului pe care îl vom avea anul viitor cu China, pentru că această mm, realizare pe plan internațional face și ea parte din succes și aduce condițiile, reunește condițiile necesare pentru ca uh, Europa să devină un campion uh, al uh, unei lumi ecologice Uh, bazată pe inovare, pe stabilitate. Și uh, înțeleg uh, că putem fi nerăbdători, dar să ne uităm la progresele făcute în numai câteva luni, pentru că acum câteva luni uh, numai 9 din cele 27 de state europene erau de acord pe acest obiectiv de neutralitate climatică până în 2050, iar la numai câteva luni am reușit să, să ajungem la unanimitate. În al doilea rând, bugetul european. Aici sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici uh, de către domnul Weber și alți parlamentari europeni. Este un șantier foarte dificil, tocmai de aceea, înainte de summitul de săptămâna trecută, domnule deputat, să știți că uh, m-am întâlnit uh, față în față cu diferiții lideri europeni pentru a înțelege prioritățile și spațiile de negociere și marjele de compromis contez pe coerența politică a tuturor responsabililor politici, pentru că aud aici uh, o linie de forță și obiective care sunt legitime în termen de capacitate de acțiune, dar uh, în jurul mesei uh, Consiliului European, uh, alături de lideri europeni, de șefi de state și guverne, uh, care la rândul lor sunt în fața parlamentelor naționale uh, și reprezintă partide politice și majorități um, parlamentare, deci le înțeleg și lor necesitatea de a uh, face parte dintr-o dezbatere care să fie coerentă din punct de vedere democratic și aceste mesaje să fie transmise apoi alegătorilor. Și în al treilea rând, uh, sigur că nu vreau să neglijez uh, Subiectul Malta și statul de drept, un subiect foarte important. Statul de drept este un pilon, o valoare fundamentală a proiectului european și asasinarea unui jurnalist este, sigur, înainte de toate o dramă pentru familie, o dramă pentru apropiații săi, dar dincolo de această dramă umană și personală, este un atac grav și serios uh, la adresa libertății presei un drept fundamental al proiectului european care ne reunește. Anchetele sunt în curs, ele trebuie să se bazeze pe principiile statului de drept și pe principiul separării puterilor. Instituțiile europene, fiecare prin rolul și responsabilitatea sa, ca și Parlamentul European, care are propria sa reflexie uh, în acest domeniu și nu îmi uh, voi uita și eu responsabilitățile de fiecare dată când va fi vorba despre apărarea statului de drept. Și în acest sens am, uh, mi-am anunțat disponibilitatea de a mă întâlni cu familia jurnalistei asasinate. Și câteva cuvinte și despre Brexit. Aș vrea să repet că de fiecare dată, deja de la referendumul de acum trei ani, mi-am exprimat respectul față de pozițiile exprimate prin intermediul referendumului de către poporul britanic. Regret această decizie, dar o respect, pentru că este decizia exprimată de poporul britanic. Consiliul European de săptămâna trecută, cum a spus și domnul Barnier, foarte precis mai devreme, uh, a, s-a pregătit pentru demararea etapelor următoare. Avem o voință comună, știm încotro ne îndreptăm și știm că transparența și unitatea vor fi cheia pentru că aceste negocieri să fie loiale, să fie um, bazate pe respect. Ne vom uh, apăra interesul european și interesul de a proteja integritatea pieței unice cu seninătate și cu calm. Aceasta este atmosfera în care uh, dorim să ne reunim și să spunem celor pe care i-am auzit uh, mai devreme, lansând injurii și insulte în loc de argumente. Și le voi spune că nici eu și nici noi nu ne vom lăsa intimidați de acest uh, spirit de controverse sterile. Vom răspunde cu calm și determinare, ne vom apăra relațiile puternice și uh, apropiate uh, pentru viitor cu Marea Britanie. Și concluzionez reiterând convingerea mea și încrederea în ambiție, bun simț, linii care trebuie să domine această dezbatere și pe care nu trebuie să le uităm, pentru că fiecare instituție poartă în ea speranțele uh, și visele uh, cetățenilor europeni și trebuie să aducem lumină pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Michel. Dezbaterea se încheie aici și continuăm uh, foarte repede cu acordarea premiului Zaharov. svojim revolučným pohybom otvorilo na... Es que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human life! Free! يتفكك تحت ثقل الإبادة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 Это премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.